lucrate îndeaproape cu toți partenerii implicați în procesul de la Bologna pentru a atinge aceste obiective comune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doresc să subliniez uh, faptul că astăzi Comisia s-a prezentat excelent și a respectat timpul alocat. Se suspendă uh, sesiunea plenară. Reluăm activitatea mâine, 13 martie, la ora 9, de la 9 la 14, de la 15 uh, la 21 și de la 21 la 23. Ordinea de zi a fost publicată, o puteți accesa pe pagina de internet a Parlamentului European. Vreau să vă doresc noapte bună, ne revedem mâine.